milioane de euro, la care trebuie adăugat și aproape 100 de milioane de euro cu titlul de acord de pescuit. Deci Uniunea Europeană este singurul uh, ordonator de credite pentru aceste teritorii și țări de peste mare. Al doilea fel, a doua modalitate în care Uniunea manifestă și pune în uh, operă relația sa singulară cu TTPM-urile este eligibilitatea pe care o oferă TTPM-urilor față la programele orizontale. Programe care sunt uh, oferite tuturor regiunilor și tuturor țărilor europene. Ele sunt uh, deschise și teritoriilor de peste mări, cu excepția situațiilor în care uh, prevederi specifice o exclud. Însă regula generală este cea de eligibilitate, fie că e vorba de cercetare, inovare, dar există de asemenea și linii bugetare care privesc uh, energiile uh, regenerabile, mediul, biodiversitatea, uh, la care TTPM-urile pot să aibă acces, însă adesea e vorba de apeluri de propuneri, cereri de oferte, de propuneri. Deci e o concurență între diversi participanți la aceste programe. În al treilea rând, și asta e o chestiune foarte importantă, și sesiunea care va urma acestei prezentări introductive va aduce mai multe elemente, e vorba de partea comercială. Uniunea Europeană oferă, oferă țărilor și teritoriilor de peste mare un regim comercial, un cadru comercial mai avantajos decât oferă oricărui alt partener. Domnul Ramcoval de la Direcția Generală Comerț vă va da, din acest punct de vedere, liniile generale ale acestei revizuiri pe care Comisia a depus-o la Consiliu, unde cadrul comercial a fost uh, sensibil revizuit, astfel încât să continue să furnizeze un cadru foarte avantajos uh, acestor țări și teritorii de peste mare. Astăzi, așa cum a indicat doamna președinte, suntem în, uh, în fuleul unei propuneri legislative a Comisiei care este rezultatul unei lungi munci care durează din 2008 când s-a publicat o carte verde a Comisiei, cartea verde care a deschis uh, calea unei consultări publice foarte largi. În 2009, comunicarea Comisiei legată de prioritățile pentru perioada post-2013 din punct de vedere al Comisiei, document care de altfel a făcut obiectul mai multor discuții în formate de gen forumuri TTPM Uniunea Europeană, deci format uh, la înalt nivel politic, dar și discuții tehnice cu reprezentanții teritoriilor și țărilor de peste mări. Și de asemenea și alte evenimente organizate de către Parlamentul European sau la inițiativa asociațiilor și uh, pe, pentru uh, TTPM-uri. În 2011, TTPM-urile au adoptat un document comun cu statele membre, cu cele patru state membre, document care prezintă punctul lor de vedere și aspirațiile lor față de această asociere. La rândul său, Comisia Europeană a făcut multe studii fie interne, fie studii uh, care au fost îngrețate unor evaluatori externi, studii care au venit să alimenteze munca legată de analiza de impact și care au, dus, uh, care au durat din uh, septembrie 2011 până în martie-aprilie 2012 și e vorba de analize de impact care au permis Comisiei să-și construiască propunerea legislativă pe o bază solidă. Astăzi suntem în septembrie 2012, la o săptămână de la al 11-a forum TTPM Uniunea Europeană, care se va desfășura în Groenlanda și care va da ocazia Comisiei, pe de-o parte, să prezinte mai în detaliu propunerea sa legislativă, dar și celor patru state membre și 26 de uh, TTPM-uri să reacționeze și să comenteze aceste propuneri. Uh, după acest forum se vor deschide negocierile în sânul grupului ACP din Consiliu, negocieri și discuții care urmează unei prime prezentări pe care uh, Comisia a avut ocazia să o facă săptămâna trecută, o prezentare care a rămas uh, la nivel uh, general pentru că discuțiile formale, oficiale, încă nu au început. Această propunere se bazează pe trei principii relativ simple. Primul principiu, firul Ariadne, dacă vreți, care a ghidat această revizuire, și anume modernizarea. Interesul comun, și concentrarea. Cele trei principii pe care Comisia a avut ocazia să le dezvolte mai mult la ultimele forumuri și care foarte pe scurt constau, pe de o parte, din a ține cont de ce s-a întâmplat uh, de la 2001 încoace, deci data uh, la care s-a creat uh, relația actualmente în vigoare, atât în domeniul comercial, dar și în dezvoltările politice ale Uniunii. Concentrarea uh, eforturile de a crește efectul de pârghie al susținerii financiare, financiare europene, o concentrare tematică și una financiară, și interesele comune, pentru că toate documentele, indiferent de autorul sau originea lor, au pus accent pe uh, relația mutuală care există între Uniunea Europeană și aceste teritorii de peste mări și temele de interes comun care nu, nu sunt departe de provocările cu care ne confruntăm. Mediu, biodiversitatea, energiile regenerabile și ca să dau un exemplu extrem de pertinent, pentru a ilustra ceea ce înțelegem prin uh, interes comun. Structura propunerii comisiei s-a schimbat de asemenea față de textul pe care îl uh, punem în opera astăzi. Ea conține cinci părți. Prima parte conține regulile generale clauzele generale. A doua parte care prezintă domeniile de cooperare. În decizia actuală, domeniile de cooperare posibile se regăseau în diverse părți, fie biocomerț, fie partea care se ocupa de sectoarele productive, de dezvoltarea acestora și aici le-am regrupat uh, a treia parte, care se ocupă în mod exclusiv de comerț și de le lucruri legate de comerț, a patra parte, care detaliază instrumentele pe care Uniunea le propune pentru a fi mobilizate, pentru a însoți dezvoltarea durabilă a acestor teritorii, și apoi, în fine, ultima parte, care conține clauzele legată de finalizarea, de limita acestor acorduri de asociere și ce s-ar putea întâmpla atunci când un teritoriu își schimbă statutul sau devine independent. Există și anexe care, în ciuda titlului, nu sunt uh, elemente secundare, ci sunt elemente care fac parte integrantă din decizie și care mm, se ocupă de în special de aspectele financiare, dar, pe de altă parte, și de regulile de punere în aplicare a părții comerciale. Cred că o să mă opresc aici. Este o prezentare extrem de generală a acestei propuneri. Cred că sesiunile care vor urma ne vor permite să intrăm mai mult în detaliu, să aprofundăm lucrurile pe marginea acestei propuneri legislative și vă răspund cu cea mai mare plăcere la orice întrebări ați avea și abia aștept să particip la dezbatere. Mulțumesc! Eu am luat la cunoștință propunerile Comisiei, dar nu am prea avut timp până acum să discutăm despre ele. Îmi imaginez că vom reveni asupra lor în timpul dezbaterii și acum o să-i dau cuvântul doamnei Chloe Calviniac, care este președintele uh, Comitetului Executiv al OCTA. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, în primul rând doresc să mulțumesc uh, președintelui Comisiei DEVE pentru organizarea acestei audieri și pentru că ne-au invitat aici. Mulțumesc călduros și domnului Moris Tonga pentru că s-a chinuit foarte mult pentru ca vocea acestor teritorii să fie auzită în forul Parlamentului European. După domnul Saramondis îmi revine sarcina de a vă face o prezentare în calitate de președinte al OCTA, asociație care se ocupă de toate teritoriile respective și o să vă dau câteva uh, elemente cheie în ceea ce privește TDPM-urile, care este viziunea lor generală și ce va urma în urma acestei noi propuneri legislative. Probabil voi repeta unele elemente menționate de domnul Saramandis și vă rog să mă scuzați pentru asta. TDPM-urile, care sunt interesele lor comune. Mi se pare indispensabil să încep cu o constatare simplă, și anume familia de TDPM-uri nu este chiar bine cunoscută în mediul european de la Bruxelles și este o familie care suferă de lipsă de vizibilitate. TDPM-urile sunt vecinii uh, regiunilor ultraperiferice, sunt uh, vecinii uh, țărilor ACP sau NACP, uh, nu sunt țări terții, terțe, sunt uh, teritorii asociate la Uniunea Europeană. E o familie prost cunoscută, slab cunoscută, deci cu o poziție dificilă. Știu că uh, grupul ACP de la Consiliu se va ocupa în săptămânile următoare de negocierile legate de asociere și în cazul uh, Parlamentului European, Comisia DEVE este cea însăcinată să urmărească acest parteneriat. Și totuși, TDPM-urile nu au toate aceleași obiective ca țările în curs de dezvoltare, chiar dacă există dimensiunea teritoriilor uh, mai puțin dezvoltate, dar ele nu se confruntă cu aceleași uh, provocări ca țările în curs de dezvoltare și principalul motiv pentru care, care explică acest lucru este că TTPM-urile beneficiază de aceleași instrumente financiare ca și țările ACP. Nu știu dacă este neapărat cea mai bună abordare. Se utilizează multe expresii în uh, contextul reflexiilor post-2013 pentru a vorbi despre TDPM-uri. Au spus uh, um, membre ale familiilor uh, europene, TDPM-urile ca portavion al uh, Uniunii Europene, vitrină, oglindă, ultra-ultra periferi- perifericitate, deci uh, Cred că e mai bine să vedem care sunt legăturile dintre TDPM-uri și Uniunea Europeană. Este o tematică care va fi abordată și în sesiunile următoare. Este o familie slab cunoscută, dar este destul de mare. Lucru pe care l-a spus și domnul Saramondis, o familie numeroasă, cu o scară a diversității foarte mare și cred că și aici am evocat populațiile foarte variabile, uh, gradul de autonomie variabil uh, față de statul membru de care sunt uh, legate și nivelul economic și social, care și acesta este variabil în funcție de teritoriu. Principal, principalele uh, sectoare economice sunt pescuitul, serviciile financiare, agricultura, uh, și, deci, cum vedeți, o diversitate mare, dar și puncte comune. Toți resortisanții din TDPM sunt, în principiu, cetățeni europeni, lucru care trebuie subliniat. Vorbim despre insule, nu despre state suverane, au poziții um, esențiale din punct de vedere strategic și au vulnerabilități speciale de ordin de mediu, economic și provocări pe calea dezvoltării durabile, dar reprezintă și oportunități pentru UE. Asocierea TDPM-urilor încearcă să apere interesele colective ale acestei familii în fața instituțiilor um, europene. Funcționează cu modelul unei uh, președinții rulante, um, care acum uh, funcționează sub uh, egida președinției Groenlandei și săptămâna viitoare va avea loc al 11-lea forum de discuții la care vor participa și reprezentanții Comisiei și eurodeputați europeni și reprezentanții președinției cipriote. Președinția OCTA va fi asigurată de președintele de la Saint-Pierre-Miquelon, domnul Artalon. Octa beneficiază de o echipă care lucrează în Bruxelles, un birou care răspunde la o nevoie exprimată din 2006 și care va avea o valoare adăugată prețioasă pentru acest parteneriat. Al doilea punct asupra căruia doresc să insist este interesul puternic al acestor teritorii pentru asocierea cu Uniunea Europeană. TDPM-urile au legături istorice și culturale puternice cu statele membre și împărtășesc valorile acestora. Și așa cum s-a subliniat în 2008, un mare număr dintre ele aplică de o achiul comunitar pentru că urmăresc îndeaproape legislația statelor membre. Saint-Pierre Miquelon, spre exemplu, folosește utilizează moneda euro. Este de asemenea important de subliniat că aceste teritorii uh, aplică politicile europene și că există o valoare adăugată reală a uh, Uniunii Europene față de aceste teritorii uh, de dincolo de mări. TDPM-ul participă puternic la aceste dezbateri care au demarat cu o carte verde în urmă cu 5 ani și apoi au existat diverse evaluări, o adoptare a unei rezoluții politice anuale în cadrul OCTA și o contribuție comună a ansamblului acestor uh, TDPM-uri uh, și a UE în ceea ce privește acest parteneriat. O altă probă a interesului, mai multe țări din aceste uh, teritorii uh, au uh, întreprind acțiuni pe teritoriul uh, Uniunii Europene și știu că Noua Caledonie organizează o săptămână europeană, Polinezia franceză iarăși uh, organizează acțiuni în favoarea Uniunii Europene, la fel se întâmplă și în Aruba și trebuie să mai spunem încă o dată că nu avem suficient de uh, multe informații legate de aceste acțiuni care sunt extrem de importante. Există un uh, birou al Uniunii Europene care se ocupă de patru teritorii și ne îngrijorează faptul că Comisia se gândește să-l închidă. Iată, deci câteva elemente pentru a ilustra interesul TDPM-urilor față de uh, acest acord de parteneriat. Există dificultăți pe care le putem întâmpina pentru ca europeneitatea noastră să fie mai bine recunoscută. Programele comunitare orizontale care au fost deja menționate, pe marginea lor aș dori să spun doar câteva lucruri. În ceea ce privește asistența oficială, am obținut un acces generalizat la programele orizontale, tocmai pentru a ține cont de legăturile între TDPM-uri și uh, statele membre. Și totuși, în ciuda acestui acces generalizat, ne confruntăm cu dificultăți reale uh, pentru a uh, intra în anumite programe, în special programul LIFE, spre exemplu, la care până acum nu am avut acces. Apoi, celălalt element pe care vreau să-l uh, abordez este dialogul politic-strategic. TDPM-urile cu sprijinul statelor membre trebuie să urmărească cu mare atenție procesul de revizuire a strategiilor regionale ale UE. A existat Uh, o revizuire a strategiei cu Pacificul și Caraibele pentru a ține cont și de schimbările climatice, reflexiile legate de prezența UE în lume și dialogul european cu uh, organizațiile regionale din zonă. Trebuie să fie foarte atentă dacă dorim ca rolul nostru să fie luat în calcul în mod adecvat. Un ultim punct, programarea ajutoarelor. TDPM-urile beneficiază de simplificări care se dovedesc a fi insuficiente pentru punerea în aplicare a programelor de asistență financiară și de ceva vreme ele doresc un tratament preferențial și privilegiat. S-a spus deja că avem un instrument uh, special pentru țările ACP, al cărei, al cărei obiectiv principal este lupta împotriva sărăciei poziția comună din 2011, statele membre și TDPM-urile au solicitat un instrument dedicat care să se ocupe de o adaptare și o simplificare notabilă a procedurilor aplicate uh, TDPM-urilor. Trebuie să subliniem că astăzi procesul de programare poate dura 3 până la 4 ani. Voi termina aceste câteva elemente introductive cu reacții generale față de propunerea legislativă ca urmare a uh, solicitării din 2011. M-a bucurat să aflu că Comisia DEVE va pregăti un raport. Este o veste foarte bună. Vor fi adoptate rezoluții politice ale membrilor OCTA în conferința care va avea loc pe 27 septembrie. Apoi, creșterea ecologică, domeniul inovației și cercetării în aceste domenii, creșterea ecologică este vitală pentru interesele TDPM-urilor. Dar vom avea de asemenea mesaje politice legate de uh, această propunere de care am aflat la jumătatea lunii iulie. Nu, nu pot să vă spun exact care este proiectul de rezoluție, dar o să vă spun câteva elemente. În primul rând, o satisfacție generală a TDPM-urilor față de această propunere care a ținut cont de revizuirea obiectivelor parteneriatului. Parteneriatul reînnoit necesită un sprijin financiar continuu care să țină cont de obiectivele generale și de concurența, de vulnerabilitatea și de cooperare regională. Mulțumim deci Comisiei Europene pentru activitatea foarte importantă care a fost demarată pentru revizuirea acestei decizii. TDPM-urile da, au identificat și câteva puncte și domenii din propunerea legislativă asupra cărora ar dori să atragă atenția. de de Avem un dialog consolidat și extins în acest mod de parteneriat, solicitări puternice ca modalitățile de programare a ajutoarelor să fie simplificate în cadrul regulamentului de aplicare care va fi realizat ca urmare a asistenței oficiale și uh, ca acest acces să fie mai rapid, mai flexibil și să permită o mai bună cooperare cu regiunile ultraperiferice și cu statele ACP. O abordare pozitivă față de propunerea de eligibilitate generală la programele comunitare, dar acest lucru trebuie să fie precizat în mod clar în programe pentru a evita dificultățile cu care ne confruntăm și cu o posibilitate de a avea o finanțare dedicată, niște programe dedicate pentru aceste teritorii. Pentru că, așa cum am spus, uh, TDPM-urile se confruntă cu dificultăți în accesarea a acestor uh, probleme. Apoi, uh, cu sprijinul Parlamentului European s-a pus, s-au pus bazele unui program BEST care se referă la biodiversitate și care este iarăși de mare interes pentru TDPM-uri. Trebuie să ne asigurăm că aceste teritorii beneficiază de un tratament preferențial, în special în ceea ce privește regulile de origine, pentru că există un întreg protocol în unele dintre anexe și apoi dorim ca importanța serviciilor uh, uh, financiare să fie recunoscută, pentru că este un domeniu de interes pentru foarte multe TDPM-uri. Iată cele câteva puncte pe care doream să le subliniez în introducerea mea și dau cuvântul doamnei președinte pentru a continua această dezbatere. Mulțumesc! Mulțumesc și vă mulțumesc că v-ați respectat timpul de vorbire. Cred că acum dorim să-i dăm cuvântul invitaților și îi dau cuvântul domnului Tirolien pentru a demara discuțiile. Madame uh, la Présidente, chers collègues, Doamnă președinte, dragi colegi, domnilor și domnilor, mai întâi Uh, vreau să mă prezint. Sunt unul dintre cei trei deputați din a opta circunscripție a Franței, care cuprinde regiunile ultraperiferice și țările și teritoriile de peste mare. E o circunscripție care se întinde pe trei oceane, Pacific, Atlantic și Indian. Din 2009, uh, insula San Bartolomé este regiunea ultraperiferică și uh, era regiune ultraperiferică și a devenit TTPM, pe când insulele Mayotte Uh, din 2014 vor uh, deveni din TTPM regiune ultraperiferică. Deci iată care este cadrul uh, general. Vreau să vă spun că mă bucur că am putut să organizăm această audiere și să plasăm pe agenda noastră problema relației între Uniunea Europeană și țările și teritoriile de peste mări. Mulțumesc tuturor participanților și colegilor care vor lua parte la această discuție. Uh, sunt de două ori uh, bucuros pentru că, pe de o parte, este un subiect care foarte rar este abordat în uh, Parlament și, pe de altă parte, timingul acestei audieri este foarte bun pentru că Comisia tocmai ce a publicat propunerea sa pentru o nouă decizie de asociere între Uniunea Europeană și TTPM-uri și acum uh, lucrările pentru al 11-lea acord sunt în plină desfășurare. Când vorbim de TTPM-uri, vorbim de politica de dezvoltare a Uniunii Europene și este important să ne punem întrebarea care este miza dezvoltării TTPM-urilor. De la adoptarea deciziei de asociere actuală din 2001, contextul regional și internațional în care TTPM-urile operează a evoluat considerabil. Au apărut noi priorități politice la nivel european și internațional, de mediu, mediu schimbările climatice, gestiunea durabilă a resurselor naturale, etc și uh, toată scena comerțului internațional uh, a evoluat. Uh, TTPM-urile se confruntă cu probleme economice și sociale deosebite și trebuie să-și pună pe bază durabile economii, Au o serie de dificultăți legate de uh, fragilitatea mediului și de necesitatea de a crește, de a întări uh, pilonii de mediu și a dezvoltării durabile strategia noastră centrală este să punem economia și societatea pe calea dezvoltării durabile, îmbunătățind uh, competitivitatea, reducem uh, uh, vulnerabilitatea, să creștem capacitatea de cooperare cu vecinii și să ne integrăm în economiile regionale și în economia mondială pe cât posibil. Mizele sunt așadar numeroase și dificultatea rămâne în a stabili un cadru de dezvoltare adaptat nevoilor specifice ale TTPM-urilor. În acest sens, remarc cu satisfacție faptul că Uniunea Europeană și TTPM-urile au uh, plasat cooperarea lor în slujba unui nou obiectiv, unor noi obiective adaptate uh, contextului actual, și anume trecerea de la un parteneriat bazat pe reducerea sărăciei la un parteneriat întărit mm, pe ideea uh, dezvoltării economice durabile. Protecția mediului, valorizarea biodiversității, dezvoltarea comerțului și turismului sunt, din punctul meu de vedere, pilonii pe care uh, Uniunea Europeană și uh, TTPM-urile pot să-și organizeze în mod prioritar parteneriatul. În ce privește valorizarea biodiversității, excepțională în TTPM-uri, este indispensabil ca noul program LIFE de care tocmai am vorbit să recunoască clar uh, statutul uh, de liderilor de proiect în, al TTPM-urilor în parteneriat cu Uniunea Europeană. Comisia continuă să nege acestor teritoare, teritorii posibilitatea de a emite proiecte uh, care au ca destinație Uniunea Europeană, deși noua propunere de asociere care mm, sublinează acest parteneriat o prevede și cerem DG Envi să-și respecte obligațiile. De altfel, și voi încheia aici, știm uh, cât de importante sunt chestiunile comerciale pentru teritorii uh, pentru care dependența de piața comunitare foarte mare. Și din acest punct de vedere, propunerea de asociere a Comisiei conține câteva incoerențe. Comisia, de exemplu, impune noi proceduri de certificare întreprinderilor care doresc să exporte din TTPM-uri spre piața comunitară. Acest nou dispozitiv uh, nu a fost încă testat și va avea nevoie de un timp de adaptare destul de important pentru teritorii cu capacitate administrativă limitată. În fine, Comisia nu merge suficient de departe pe chestiunea regulilor de origine, deși facilitarea mai bună a accesului uh, întreprinderilor TTPM uh, pe piața europeană este un scop declarat, dar unele țări și unele întreprinderi din țări, cum ar fi Maurice sau Seychelles, sunt mai bine tratate. Uh, în cazul lor, regulile de origine sunt uh, reînnoite automat, confirmate automat și asta nu se întâmplă în cazul altor TTPM-uri. Uh, spiritul acestui nou acord de asociere este totuși unul pozitiv, foarte pozitiv. Voi lăsa aceste aprecieri la uh, uh, să le facă alți eh, participanți la această audiere, dar cred că avem nevoie de mijloacele de a pune în eh, aplicare acest instrument de dezvoltare pe care Uniunea Europeană îl are la îndemână. Nu știu. Oui, oui, à Monsieur Gaston et. Euh... Îi dau cuvântul domnului Gaston și apoi domnului Val. Merci, Madame la Présidente. Je vais peut-être rester ici pour euh, effectuer la présentation, c'est comme vous voulez. Bon, alors vous aurez à écouter... Euh... Așadar, îl veți asculta pe domnul Gaston, care reprezintă teritoriul Saint-Pierre-Miquelon et la, la Paris și la Bruxelles și care este vicepreședinte OCT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 Mulțumesc, domnule Tirolian, doamnă președinte. Așadar, dați-mi voie să mă prezint. Sunt Olivier Gaston. Așa cum a spus Chloe Calviniac, uh, faptul că Saint-Pierre Miquelon va avea președinția OCT începând cu săptămâna viitoare, deci va fi un interlocutor politic pentru anul următor alături de Comitetul Executiv OCT de la Bruxelles. Mulțumesc uh, deputaților coorganizatori ai acestui uh, eveniment, doamna Gres, domnul Tirolian, domnul uh, Ponca. Subiectul care mi-a fost dat se referă la TTPM-uri competitive pentru o dezvoltare durabilă. Competitivitatea este unul dintre obiectivele deciziei de asociere și, cu permisiunea noastră, aș vrea să îmi structurez prezentarea în trei părți. Prima parte se va referi la context, apoi la și aturi, a doua parte la întrebarea cum să devină TTPM-urile competitive în slujba dezvoltării durabile și în al treilea rând ce se poate face astăzi când decizia de asociere este în curs de revizuire ca să stabilim uh, background-ul, deși cred că s-au dat destule detalii de către antevorbitorii mei, dar aș vrea doar să spun că e vorba de uh, uh mari variații din punct de vedere al populației, dimensiunilor și uh, bogăților în cazul acestor teritorii de peste mări. Așa că o să trec la aturile care pot ajuta TTPM-urile să fie mai competitive dar care pot fi bune și pentru Uniunea Europeană în politica sa de dezvoltare. Trecem acum la următorul slide. The previous one. It's a different presentation, but should do it. Okay, that's the one. Thank you. Uh, premier atout, donc, la biodiversité. Primul atu, așadar, este biodiversitatea. Nu să mă... Nu o să mai pierd foarte multă vreme vorbind despre ea, pentru că va fi subiectul în alte părți a acestei audieri. Oricum trebuie spus că este un obiectiv major pentru teritoriu și se estimează că 90% din biodiversitatea europeană se găsește în teritoriile de peste mări și în aceste TTPM-uri. Apoi, resursele naturale, care adesea sunt uh, miezul legăturii istorice dintre Uniunea Europeană și aceste teritorii de peste mări și obiectul acordului și sunt și obiectul acordului de pescuit UE Groenlanda care arată genul de cooperare specială bazată pe interese comune care se deja în curs. Aici aveți o fotografie a Noii Caledonii care reprezintă 29% din resursele cunoscute de nichel. Apoi, în zonele economice exclusive, cu țări cum ar fi uh, Regatul Unic, Unit, Danemarca și Franța, care au o vastă parte din zonele economice exclusive peste mări. În Franța e vorba de 97%, uh, ceea ce înseamnă că Franța este după Statele Unite a doua suprafață maritimă mondială, are a doua suprafață maritimă mondială. Toate aceste aturi ne permit să ne bazăm dezvoltarea pe resurse naturale, cu aturi cum ar fi cea din această fotografie să dezvoltăm uh, turismul uh, în aceste teritorii. Așadar, TTPM-uri competitive, care sunt principalele probleme? Astăzi se observă că există două uh, modele de dezvoltare în aceste teritorii. Mai întâi, unul bazat pe resurse naturale, sau dacă câteva exemple, și în al doilea rând, mai degrabă pe servicii uh, către întreprinderi legate de turismul de lux. Astăzi, asta e lucru care funcționează cel mai bine. Problema este că aceste modele de dezvoltare sunt destul de dificil de replicat și de duplicat pe teritoriile noastre și, de asemenea, să nu uităm că resursele naturale nu sunt uh, infinite și asta pune o chestiune de o problemă de durabilitate pe termen lung. Deci este important să avem o abordare privind competitivitatea care să permită teritoriilor în funcție de mediul lor să poată crea bogății și să contribuie la dezvoltarea durabilă. Vorbim în special de strategia de dezvoltare creștere verde, și e vorba de o politică energetică foarte ambițioasă. De asemenea, în insulele uh, Malvine, gestiunea resurselor de pește, resursele aleutice uh, și, de asemenea, uh, maximizarea potențialului de creștere în domeniul ecologic. Așadar, deci cum să punem competitivitatea în uh, slujba dezvoltării durabile. Iată primul slide care arată legăturile între cele trei obiective de proiect de decizie de asociere care au fost reamintite de domnul Tirolia. Așadar, o mai mare competitivitate, o mai mare capacitate de adaptare și o mai mare inserție regională. Nu o să intru în detalii cu toate cu legăturile între aceste obiective, dar se vede că o mai bună competitivitate susține celelalte două obiective, pentru că o mai mare obiectivitate, competitivitate face ca teritoriile să fie mai rezistente la șocurile care pot apărea, la șocurile de mediu și economice și, de asemenea, servesc inserții, inserții regionale pentru că în felul acesta se face o mai bună, mai eficace inserție regională, care poate și ea să aibă un efect benefic asupra competitivității. Apoi să vedem cum să conciliem politica de competitivitate și dezvoltarea durabilă. Pentru această temă specială există un instrument de dezvoltare care e foarte util și care a fost uh, pus la punct uh, în prima conferință de acum, a reuniunii de acum 20 de ani și care de atunci a luat amploare, e Agenda 21. Agenda 21 cu siguranță o cunoașteți. Deci, agenda înseamnă lucruri care trebuie făcute în viitor. E un program de acțiune care va permite să avem o politică publică în favoarea dezvoltării durabile, care poate să fie uh, aplicată la nivelul diferitelor colectivități. Astăzi, 90% dintre agendele 21 sunt, uh, se găsesc în Europa, pe continent în principal, și cu câteva experiențe care se fac uh, peste mări câteva principii importante ale Agenda 21. Mai întâi e vorba de participare, participarea unui teritoriu, a actorilor săi economici, a societății civile, a reprezentanților cauzelor de mediu, de exemplu, care uh, să permită nu doar să învățăm din experiența lor, dar să găsim și Uh, căile de dezvoltare ale unei politici durabile. Apoi e vorba de transversalitate, există o politică sectorială a competitivității, una a mediului, Agenda 21 și principiile care le ghidează. Dar domeniile trebuie să se poată interconecta și la fel de importantă este evaluarea care va permite, permite măsurarea eficacității ajutorului și va avea mai mult impact. Astăzi, Agenda 21 peste mări se găsește în special în regiunile ultraperiferice, cum ar fi, de exemplu, Guadeloupe, unde anumite inițiative au fost recunoscute recent de, inițiative, de instanțele franceze și de asemenea într-un TTPM numit COAUA, unde s-a născut o primă astfel de experiență și urmează altele. Așadar, în Noua Caledonie. Așadar, pentru a sublinia utilitatea acestui instrument, deci numai pentru a, a vă arăta cât de, de util este acest instrument în teritorii. Miezul subiectului, dacă pot spune așa, care sunt factorii de competitivitate care vor permite TTPM-urilor și Uniunii Europene să întărească această uh, prezență în teritorii și să le facă mai endogene. Mai întâi e vorba de factori locali. Resurse naturale, inserția regională, accesibilitate. aici vorbim în special de infrastructuri care vor permite teritoriilor să aibă legătură cu restul lumii, pentru că să spunem că timpul de creare a unei întreprinderi durează de la o zi în anumite țări până la șase luni în alte țări din America Latină, de exemplu. TTPM-urile în general sunt undeva la mijloc, din acest punct de vedere, cu un timp mediu de vreo 10 zile și credem că asta poate avea un influ- o influență asupra competitivității și dinamismului teritoriului, apoi influența asupra tehnologiei, a resurselor umane și a abordării științifice. În acest domeniu, vedem că strategia care adesea este una a polurilor de competitivitate, și anume de a lucra în strânsă legătură cu institutele de cercetare și cu întreprinderile, poate fi o strategie câștigătoare și o strategie care este din ce în ce mai susținută în teritoriu. Factorii internaționali, de asemenea, uh, s-a vorbit de acordul uh, comercial, de partea comercială a asocierii cu TTPM-urile și aici uh, parteneriatul nostru cu țările europene este important pentru că începește accesul preferențial și regulile de origine care vor stabili. Practic, uh, raporturile de forță în comerțul internațional sunt foarte importante și pentru a ne convinge de asta, puteți citi ultimul raport OMC care vorbește chiar de aceste bariere tehnice care sunt foarte importante în, în acordurile comerciale. Așadar, ce poate fi făcut, cum spun englezii, astăzi în cadrul revizuirii deciziei de asociere. Mai întâi să ne uităm la ce s-a făcut în parteneriatul TTPM Uniunea Europeană, care are o uh, reală valoare adăugată pentru uh, țările și teritoriile de peste mare. Uh, în ce privește factorii locali, politica de dezvoltare a Uniunii Europene este foarte importantă pentru teritorii ea va permite, la nivelul anvelopelor teritoriale, să acționeze în ce privește educația, e cazul Groenlandei, formarea profesională, e cazul Noii Caledonii, infrastructurile, este cazul în multe teritorii. De asemenea, uh, efectul uh, de, de pârghie regional care permite să îmbunătățim strategiile teritoriale de inovare uh, inspirate de ce s-a făcut în regiunea ultraperiferice sau proiectul IMM-uri în Caraibe. De asemenea, în ce privește ce s-a făcut la nivelul regulilor comerciale, cu un acces uh, pentru țările și teritoare, teritoriile de peste mări la un acces de franciză vamală în Uniunea Europeană și un regim uh, uh un pic restrâns ca în toate acordurile comerciale. Euh, deci ce se poate face mai mult acum, odată cu proiectul de decizie de asociere care este în dezbatere? Mai întâi, menținerea ajutorului Uniunii Europene. De la decizia precedentă, ajutorul dat de TPM-urilor de către Uniunea Europeană e undeva 1,7%. 1,27% din Fondul European de Dezvoltare. De asemenea, este important să se țină cont de interesele TTPM-urilor atunci când se negociază acorduri comerciale. Am uh, văzut acest element, de exemplu, atunci când uh, s-au uh, discutat acordurile cu țările ACP și cu Canada, toate aceste țări care sunt parteneri importanți pentru Comisia Europeană care sunt vecine ai ttpm ului Și dacă Comisia liberalizează comerțul cu aceste țări, atunci TTPM-urile care au structuri de export apropiate ale acestor parteneri sunt în prima linie când vine vorba de efectele uh, acestei liberalizări. Deci trebuie ținut cont de interesele lor. De asemenea, din ce privește regulile de origine, am vorbit de tratamentul cel mai avantajos, un principiu care este reamintit în proiectul de decizie de asociere. Înțelegem bine acest lucru la nivelul serviciilor, bunurilor. Este adevărat că regulile de origine sunt adesea mai favorabile pentru anumite țări și, prin urmare, cererea ar fi ca aceste reguli favorabile să fie extinse și TTPM-urilor. De asemenea, începește dezvoltarea durabilă. este un proiect de decizie. Poate aici trebuie subliniată și importanța competitivității, care este un pilon economic important pentru dezvoltarea durabilă. Așadar, iată ceea ce se poate face în plus. Pentru a încheia, vreau să spun ceea ce am putea cere sau ce putem aștepta astăzi de la proiectul de decizie de asociere ar fi să înscrie principiul unei mai bune informații și unei mai bune integrări a TTPM-urilor atunci când se discută acordurile uh, comerciale cum ar fi principiul de derogare automatică, care a fost, automată care a fost uh, amintit de domnul Tiroian, începește dezvoltarea durabilă, integrarea anumitor sectoare economice în uh, capitolul de cooperare cu Uniunea Europeană. Asta ar permite colaborarea și pe aceste domenii și apoi îmi permit să sugerez să adaptăm, uh, să aducem agenda 21 pe radarul TTPM-urilor ca un instrument care să le permită să-și îmbunătățească politica de dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc! Euh, euh, Intervenția din partea domnului președinte fără microfon. Bonjour euh, tout le monde. Euh, Bună ziua tuturor. O să-mi fac prezentarea în engleză. J'aurai donc le double défi d'expliquer am un, uh, o provocare dublă de a explica un subiect foarte tehnic într-o altă limbă decât uh, limba mea maternă. Is about competitiveness. Prezentarea mea se referă la competitivitate, rezistență și dezvoltare durabilă în țările și teritoriile de peste mări și cum decizia de asociere poate contribui la, aceste la toate aceste aspecte în domeniul uh, schimburilor comerciale. Doamna președintă, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, în următoarele 10 minute aș dori să vă prezint ideile Comisiei despre cum poate contribui comerțul la aceste trei competitiv, ă, obiective, competitivitate, rezistență și dezvoltare durabilă. Detaliile le veți regăsi în propunerea Comisiei din iulie. Astăzi doresc să vă fac un rezumat a celor trei principale inovări în acest domeniu. În primul rând, este vorba de consolidarea, promovarea condițiilor pentru exporturile din uh, TTPM-uri. În al doilea rând, uh, îmbunătățirea accesul pentru serviciile din TTPM-uri și, în al treilea rând, o concentrare mai mare asupra uh, aspectelor legate de schimburi comerciale. Permiteți-mi să mă prezint pe scurt. Sunt Teren Coval, um, șef adjunct la Direcția Generală Trade pentru Comerț din, com- din cadrul Comisiei. Ne ocupăm cu acordurile de parteneriat cu Africa și ACP. Unitatea noastră este responsabilă și pentru relațiile comerciale pentru țările și teritoriile de peste mari și uh, m-am ocupat de acest subiect în ultimii 15 ani. Acest lucru nu înseamnă că sunt un expert în ceea ce privește TTPM-urile, pentru că acestea sunt un grip foarte divers de teritorii și de țări și am, aș avea nevoie de o viață întreagă pentru a învăța mai multe lucruri despre ele. Voi trece peste procesul de pregătire. Unii dintre dumneavoastră v-ați implicat în acest proces și există oricum documente publice care pot fi citite de oricine dorește acest lucru. Și acum haideți să menționez aceste trei uh, elemente. În primul rând, um, schimburile comerciale cu bunuri. Inovarea nu a fost ușor de atins aici pentru că regimul uh, comercial este strict definit și TTPM-urile au primit acces la piața Uniunii Europene uh, fără niciun fel de obstacole. Dar cum putem îmbunătăți acest Uh, acces. Noi credem că acest lucru este posibil și în același timp necesar, ținând cont de faptul că decizia actuală deja este veche de 10 ani. Ce propunem sunt de fapt trei lucruri. În primul rând, și cel mai important lucru este să, să modernizăm și să îmbunătățim regulile de origine care determină cum uh, Uh, se poate garanta accesul liber al bunurilor din TTPM-uri la piața Uniunii Europeană. În al doilea rând, să spunem de ce alte reguli avem nevoie pentru ca, acces, pentru ca acest acces să fie îmbunătățit. Este vorba de aspecte uh, administrative, uh, condițiile în care accesul liber este interzis și acestea trebuie să fie definite foarte bine. În al treilea rând, să cerem TTPM-urilor să nu, să nu facă o dis- discriminare vis-a-vis -vis de Uniunea Europeană față de um, țările emergente, cum este India sau China, de exemplu. Haideți să mă refer la primul punct, regulile de origine. Ați auzit deja acest lucru. Țările și teritoriile de peste mari, împreună cu Comisia, au identificat aceste reguli de origine ca fiind un punct care poate fi îmbunătățit. De ce? pentru că regulile actuale deja sunt uh, vechi de 10 ani și situația s-a modificat foarte mult în, aceast, uh, în această perioadă. Cunoașteți sistemul generalizat de preferințe și acesta reprezintă baza pentru, pentru propunerea comisiei. Pe fond, propunerea comisiei se referă la simplificarea și relaxarea acestor reguli, inclusiv produsele pește. De exemplu, regula de a stabili naționalitatea unui pește pentru a vedea care este originea peștelui, conform uh, regulilor actuale, există niște condiții stricte pentru, pentru vas, pentru personalul vasului respectiv. Noi propunem să renunțăm la aceste reguli pentru ca uh, um, produsele respective să obțină, să obțină această, acest statut mult mai ușor. Din punct de vedere al, pro, al procedurilor, se introduc se introduce o, o certificare a originii din partea exportatorilor autorizați. Deci, exportatorii uh, sunt cei care pot certifica originea produselor pentru acest lucru este nevoie de o perioadă de tranziție, așa cum a spus domnul Tirolian. Nu vom începe înainte anului 2013, însă ideea este să ușurăm exporturile. Trebuie să vă mai spun câteva aspecte uh, tehnice, pentru că nu copiem regulile preferințelor generalizate, ci aducem unele îmbunătățiri, de fapt. M-am referit la trei puncte. Primul a fost uh, Uh, simplificarea regulilor pentru produse, pentru pachetele de mici dimensiuni, apoi actualizarea derogării de la regula de origine, de exemplu, există o derogare care se referă la o perioadă de timp de 5 ani și Comisia renunță la asemenea perioadă de timp. Deci va fi luată o decizie de la un caz la altul. Apoi, cumularea originilor este vorba de posibilitatea de a considera uh, importuri din țări terțe ca fiind proprii și apoi limitarea uh, acestor reguli la TTPM-uri și la țări din ACP. De fapt, în propunerea comisiei vom extinde această cumulare, mergând dincolo de TPM-uri, asupra tuturor statelor care au încheiat deja acorduri de parteneriat economic cu Uniunea Europeană sau acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană sau beneficiază de acest sistem uh, de uh, preferințe generalizate. Deci se lărgește uh, numărul acestor state. Desigur, trebuie să există în continuare anumite condiții pentru ca aceste state să nu profite de această platformă pentru a-și reexporta propriile produse, dar uh, dacă analizați cu atenție propunerea Comisiei, vedeți că lucrurile se îmbunătățesc. Cam atât despre regulile de origine, dar cred că uh, toată lumea de aici, de la prezidiu, știe cât de importantă este această propunere. În legătură cu a doua și a treia inovare vor fi mai, uh, mai succint. Știm foarte bine că serviciile mm, sunt o parte importantă a economiilor TTPM-urilor. Uh, sunt coloana vertebrală pentru o economie modernă și pentru exporturi competitive. Am spus din nou, decizia actuală, care este deja veche de 10 ani, se referă la furnizorii de servicii din TTPM-uri, care sunt uh, tratate la fel ca ceilalți membri ai Organizației Mondiale a Comerțului, și din momentul stabilirii a cadrului uh, respectiv, Uniunea Europeană a început să trateze mai bine alți parteneri din alte state ca urmare a, uh, ca urmare a tratatelor bilaterale încheiate. Comisia consideră că TTPM-urile trebuie să se bucure de un tratament mai bun și instrumentul pe care l-am uh, identificat este, se referă la națiunea cea mai favorizată. Acest lucru înseamnă că uh, țările și teritoriile de peste mări se vor bucura de cel mai bun tratament și pe viitor. Rezultatul va fi cel mai bun uh, tratament uh, posibil. Domnul Salamandri s-a referit la acest uh, lucru. Și regimul va fi unul mult mai uh, liberalizat decât uh, cel actual și este un regim care se va îmbunătăți în mod automat pe măsură ce Uniunea Europeană va încheia noi acorduri. Cred că acesta este cel mai important lucru pe care trebuie să vi-l spun astăzi. A treia inovare în domeniul relațiilor comerciale și cooperării. se referă la aspecte care au un impact asupra rutelor comerciale. În decizia actuală se regăsesc uh, foarte multe asemenea aspecte referitoare la măsuri fitosanitare până la măsuri competiționale. Ce facem noi prin noua propunere? Din nou ne-am limitat la trei uh, aspecte. Actualizăm uh, prevederile relevante pentru a consolida capacitățile TTPM-urilor și pentru a îmbunătăți climatul uh, de afaceri, așa cum a spus domnul Gaston. Acest, acest climat de afaceri este un ingredient uh, esențial. Apoi, există un nou capitol dedicat dezvoltării durabile care se concentrează pe aspecte de mediu și sociale și sunt incluse și elemente de taxare pentru a îmbunătăți buna guvernanță, acolo unde considerăm că există un interes comun între Uniunea Europeană și TTPM-uri. Pentru a rezuma, din punctul de vedere al relațiilor comerciale și cooperare, noi propunem existența unui dialog, a unei cooperări transsectoriale și să ne și să concentrăm mai bine asistența financiară de, față de situația din trecut. Voi încheia cu o concluzie scurtă, spunând că, până la urmă, Comisia a identificat trei instrumente pentru a îmbunătăți competitivitatea, rezistența și, um, și dezvoltarea durabilă în TTPM-uri. Este vorba de regulă de origine, instrumentele, de, um, instrumentele comerciale și un uh, dialog mai concentrat asupra acestor aspecte comerciale. Vă mulțumesc foarte mult! je remercie euh, les Le mulțumesc vorbitorilor pentru intervenții. Văd că suntem destul de puțini, deși uh, este prevăzut în ordinea de zi un schimb de opinii. Există cineva printre dumneavoastră care dorește să intervină pentru a adresa întrebări? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις θα ήθελα. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș uh, dori câteva clarificări. Nu știu pe cine dintre vorbitori va lua cuvântul? Pentru a ne oferi aceste clarificări, doresc să vă mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră de a organiza această audiere, care mi s-a părut a fi una foarte interesantă. Am primit foarte multe informații, foarte multe fapte, cifre referitoare la Uniunea Europeană și la teritoriile și țările de peste mări. Ce aș dori să vă întreb este următorul lucru. Dacă există un acord referitor la o zonă de interes economic exclusiv și statul respectiv dorește să uh, devină independent, aș dori să știu care vor, urmează să fie atunci relațiile cu Uniunea Europeană și care va fi statutul cetățenilor țării respective. Apoi, dacă o țară și un teritoriu își dorește acest statut, de exemplu, în uh, Caraibe, ce se va întâmpla, care va fi situația. Și apoi, o ultimă întrebare. Ce teritorii aparțin Regatului Unit și au acest uh, statut specific? Care este statutul, de exemplu, Gibraltarului sau Ciprului? Care este statutul uh, insulelor Falkland? Aș dori să-mi oferiți informații referitoare la acest lucru, pentru că, de exemplu, în Gibraltar există anumite probleme. Deci aș dori să știu care este această situație. Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult. Ten hearing i za informacje, które uzyskaliśmy. Tym bardziej to jest bardzo na czasie. Dzisiaj rano koordynator... Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru această audiere. Știu că la Comisia ENVI va fi redactat un uh, raport referitor, referitor la decizia Consiliului. Eu aș avea o întrebare referitoare la colaborarea um, statelor Uniunii Europene care au legături cu aceste țări și teritorii de peste mare. Aș trebui să știu dacă are loc un schimb de bune practici În momentul în care am avut ședința și întâlnirea cu țările ACP din Danemarca, am uh, avut ocazia de a vizita uh, insulele Solomon. Am uh, discutat despre asigurarea um, furnizării de energie, am discutat despre situația energiilor durabile, uh, și aș dori să știu dacă aceste bune practici sunt transmise mai departe. Donc, Monsieur, Monsieur Palazzi, Domnul Palazi. Mulțumesc foarte mult. Eu am o întrebare mai degrabă tehnică, dar importantă, legată de comerț. Am vorbit despre biodiversitate, care este o caracteristică extrem de importantă a TDPM-urilor și prima cauză a pierderii biodiversității sunt speciile invadatoare. Și asta are o legătură directă cu comerțul, pentru că singura cale de a evita intrarea unor specii care periclitează ecosistemul este de a ține cont de această chestiune în domeniul comerțului. Deci trebuie să existe controle la, în porturi, în aeroporturi, să există specii care, cărora să nu li se permită intrarea, așa cum fac țări cum Australia sau Noua Zeelandă de multă vreme și într-un mod foarte strict, uh, din motivul că speciile invadatoare în Australia reprezintă o, un dezastru național cu un cost economic uh, fenomenal. Acum uh, știm că a existat o plantă care a avut un uh, șoc economic, un efect economic și turistic extrem de important și știm că combaterea acestor specii este extrem de costisitoare plantele și uh, uh, ciupercile, odată ce sunt introduse, sunt foarte greu de, de stârpit după aceea și vreau să știu dacă există um, o ținere, dacă se ia în calcul acest lucru în momentul uh, când se negociază aspectele de comerț. Mulțumesc. Bon, euh, concernant euh, la question que madame... În ceea ce privește întrebarea spusă de doamna deputat mai devreme, posibilitatea ca anumite țări să treacă de la un statut la altul și să devină independente dacă e cazul și dacă doresc. Nu pot să răspund decât pentru TDPM-urile franceze. Regiunile periferice franceze sau TDPM-urile franceze. Articolul 73 sau 74 din Constituție permite acestor teritorii să devină independente dacă își doresc. Deci nu există niciun fel de problemă aici. se aplică atât teritoriilor de peste mări, cât și regiunilor ultraperiferice. Deci există și posibilitatea de a trece dintr-o categorie într-alta, așa cum am spus și mai devreme. Am spus că insula Saint Bartholomew, care era o uh, regiune ultraperiferică, a devenit de la începutul anului TDPM. Și, bineînțeles, se poate și invers ca un TDPM Semperimicon, care va deveni regiune ultraperiferică în 2014. Și dacă vorbim despre Saint-Pierre-Miquelon, acesta a fost uh, inițial TDPM, apoi a devenit departament, departament la un moment dat și apoi a redevenit TDPM. Deci totul depinde de legile țării de care sunt legate aceste teritorii. Dacă regiunile de peste mări pot să devină independente sau nu. Eu sunt din Guadalupe și Guadalupe poate să devină independentă. Deci posibilitatea există în Constituția franceză ca o regiune ultraperiferică să poată să devină un stat independent. Nu a apărut până acum această situație, dar lucrurile sunt prevăzute în Constituția franceză. Și același lucru se poate întâmpla și cu TDPM-urile care pot deveni de azi pe mâine state independente. Nu știu cum stau lucrurile care, cu țările care au TDPM-uri sau regiuni uh, ultraperiferice. Deci nu știu dacă aceste alte state permit sau nu schimbarea statutului, dar uh, noi nu avem niciun fel de problemă aici. Deci există o cale care poate fi urmată. beaucoup, si permet... Mulțumesc, dacă îmi permiteți, o să vin cu câteva elemente suplimentare, așa cum a reamintit și domnul Tirolian. A cincea parte a propunerii Comisiei pentru o decizie a Consiliului privind o asociere între UE și TDPM prevede cazul în care Consiliul va trebui să stabilească adaptările la decizia de asociere în următoarele cazuri. Fie un TDPM devine independent sau decide să părăsească asociația. Astăzi, decizia Consiliului din 2001 nu se aplică ca urmare a unei alegeri a acestui teritoriu nu se aplică Bermudelor. Deci, dar insulele Bermude fac uh, parte din lista de TDPM-uri ale UE, numai că acordul de asociere nu li se aplică. Apoi, un TDPM poate deveni o regiune ultraperiferică sau o regiune ultraperiferică poate deveni un TDPM. Și în acest caz, dacă există una din aceste patru situații, Consiliul trebuie să hotărască și să legifereze modificarea uh, deciziei de asociere. În ceea ce privește lista țărilor, aceasta este anexa 2 din tratat, care enumeră aceste teritorii și pentru Regatul Unit există 12 teritorii, Gibraltarul unde Gibraltarul și Ciprul care nu fac parte, dar există insulele Caraibe, Anghila, uh, Caraibe, Montserrat și în Atlanticul de Sud sunt și insulele Falkland și Santa Elena, apoi în, Ar în Antarctica există niște teritorii britanice și în Pacific de asemenea, dar lista, deci anexa 2 a tratatului, enumeră toate aceste teritorii de peste mări. Și prin decizia Consiliului European, această li listă a fost uh, modificată pentru a include și Saint Barthélemy începând cu 1 ianuarie 2012. Deci s-a examinat o modificare a acordului de asociere din 2001, astfel încât să se țină cont de schimbările pe care Consiliul European le-a decis pe marginea tratatului. Bine, écoutez, euh, je vais maintenant, si vous permettez. Dacă îmi permiteți, o să chem acum la prezidiu următorii doi uh, uh, invitați domnul Jackie Brian și domnul Jean-Philippe Palazzi. O să vă rog să veniți la prezidiu pentru a doua parte a acestei sesiuni. Până atunci o să îi dau cuvântul domnului Jackie Brian și vreau să salut prezența sa aici ne-am mai vizitat deja o dată. Este un tânăr ministru care a început cariera în învățământ ca director de școală în Bora Bora și care colaborează cu grupul meu politic de multă vreme. și tocmai de aceasta este cunoscut la scară planetară pentru angajamentul în ceea ce privește testele nucleare în Pacific. Domnia sa stă la baza Comisiei de Anchetă în ceea ce privește testele nucleare care au avut loc în Polinezia și acum conduce un partid uh, al verzilor din Pol Polinezia și este ministru atât al mediului cât și al energiei cât și al minelor și nu insist și asupra rolului său cultural, poate mulți dintre noastre îl știu deja. Eu, bineînțeles, am aflat care sunt propunerile comisiei, așa cum spuneam, salut în aceste propuneri importanța problemei dezvoltării durabile, chiar dacă aștept să văd în mod concret ce înseamnă creștere verde și cum se va traduce ea în propunere. Știm cu toții că TDPM-urile, ca și regiunile ultraperiferice, sunt supuse schimbărilor climatice și ceea ce este interesant este să vedem care sunt strategiile care vor uh, uh, fi aplicate pentru ca aceste regiuni să reziste, pentru că vorbim despre supraviețuirea lor. Și tocmai asta este întrebarea pe care am adresat-o Jacques Briand, pentru că Uniunea Europeană a făcut mai multe studii care au um, uh, mers pe șase domenii prioritare, uh, schimbările climatice, catastrofele uh, naturale, uh, periclitarea biodiversității, gestionarea deșeurilor, pescuitul ilegal, tratarea apei și întrebarea mea este, că a fost ministru al mediului, dacă aceste priorități vi se par adecvate. Mulțumesc! În uh, țara noastră din uh, Pacific, uh, spunem Orana, îmi cer scuze față de interpreți, mai ales față de cei care nu vor înțelege despre ce e vorba. Aș vrea să mă alătur predecesorilor mei care au salutat și mulțumit organizatorilor și care ne-a invitat astăzi aici pentru a ne prezenta punctele de vedere. În mod clar, există un domeniu particular care se adaugă prezentării pe care tocmai ați făcut-o în mod succint. Am uitat să spun că domnul Olivier Champignon, director de cabinet, m-a însoțit astăzi aici. Există o problemă importantă a popoarelor din Pacific, problema culturală, pentru că uh, dezvoltarea în țările uh, din Pacific uh, dezvoltarea înseamnă cultură, deci uh, cele două sunt strict legate și să nu credeți că vreau să folclorizez dezbaterea și de asta am spus asta. Și să nu credeți iarăși că doar că ne, ne vine în sânge să ne revendicăm tradițiile culturale. Dacă îmi permiteți, o să vă fac o introducere în cultura noastră și o să vă dau o explicație. în țările noastre, așa Asta este tradiția Pacificului și, din păcate, oratorul vorbește fără microfon. ce chant qui... Acest uh, cântec este tipic pentru că bunicii noștri înainte să plece la pescuit, ca să epuizeze resursele mării, cântau acest cântec. Uh, ei uh, uneau timpul ceresc și timpul oceanic o să vă întrebați de ce are asta legătură cu comisia noastră. Cred că noi astăzi ne confruntăm cu lucruri care continuă să apese, tratate, convenții, texte, când există o cultură și o gestiune tradițională și pentru că nu suntem capabili să admitem că acest uh, lumea s-a schimbat politică, ci deci pur și simplu de un cadru de viață. O să apreciați vivacitatea poporului nostru. Forța astăzi, forța lui este de a exista nu față de dumneavoastră, nu față de un alt popor, ci pur și simplu în cadrul mediului nostru natural. O să vă transmit un alt produs pentru a-i spune Înțelegeți acum PowerPoint-ul care va urma. El vă va ajuta să transcrieți. Vă pouvez faire passer, s'il vă plaît. Vă poți să à ramne apre mai gust de vanille, hein? Și vă rog să mă aduceți înapoi la sfârșit, da? Este esență de vanilă. Dacă sunteți drăguți, vă las totuși. Permiteți-mi așadar cu această introducere să vă uh, reamintesc despre ce era înainte. Că unii dintre noi deci suntem un pic adormiți și sper că acest parfum de vanilie, de esență de cocos, vă rog să-l dați din mână în mână. Sper că vă va face să înțelegeți că popoarele Pacificului există, au o limbă, au o tradiție, au o țară, și nu așteaptă că le se mai aduce încă o convenție, nu știu câta. Pur și simplu vor să fie ascultați. Ascultați liniștea care vine dinspre popoarele noastre. Cadrul geografic al Polineziei a fost abordat deja și veți vedea că este un cadru extrem de important și că necesitatea de a renoi parteneriatul trebuie să fie o renovare fondată pe popoare, pe oameni și pe cultura acestora în cadrul unei gestiuni tradiționale. Cadrul geografic Iată Polinezia, pe fond albastru închis, apoi Europa suprapusă, Polinezia, contrar a ce s-a spus, suntem mai numeroși decât caledonienii, e vorba de statistici, nu încercăm să revendicăm niciun fel de diferență cu bunii noștri prieteni caledonieni. Din cei 10 milioane de kilometri de astăzi, 5 milioane aparțin Polineziei. Sunt uh, 118 insule din care 74 locuite, cea mai importantă Icheti, insula cea mai importantă așadar. Suntem deci în această configurație geografică un spațiu destul de interesant din punct de vedere al biodiversității și micul dans pe care l-am făcut mai devreme vă reamintește că cultura trebuie să respecte biodiversitatea. Deci exact același lucru nu e folclor. Necesitatea de a avea un parteneriat, pentru noi ce este Europa, am uitat să vă spun că avem trei uh, zone orare. Deci în Marchize e o oră, în Tahiti e altă oră și Mangareva este un al treilea fus orar. Deci... Apoi, de ce trebuie uh, să reînnoim? Pentru că astăzi am un pașaport european care ne permite să intrăm uh, Uh, în Europa, nu ca în, în, ca în Statele Unite, pentru că istoria colonială a diferitelor noastre țări a fost ceea ce care a fost. Avem schimburi comerciale, avem o monedă care este legată de euro. Sunteți parteneri financiari, mai ales prin faptul că discutăm de acest parteneriat și astăzi este astăzi aplicăm aceste dispoziții europene. Deși Polinezia are propriile sale competențe și caracterul său uh, complet autonom, suntem însă în măsură să luăm numai cei mai buni de la dumneavoastră. Așadar, e o construcție care uh, ne duce spre o dezbatere inevitabil politică, ideologică, socială, umană, în care noțiunea de cultură trebuie să treacă dincolo de frontiere. Aceasta, aceasta e, al doua, e a doua abordare care ne se pare importantă. Și uh, cum ne identificăm noi TTPM-urile? Noi suntem state care, cum s-a spus deja, sunt uh, atașate Uniunii Europene. Considerăm că TTPM-urile trebuie să se dezvolte, să crească și să-și construiască, o, evident, o relație privilegiată cu statele membre, cu care avem uh, o istorie comună specială, dar și cu întreaga Uniune în dimensiunile care putem evolua și noi. Deci de ce e vorba acum? Uh, vorbim despre o extindere ultramarină, deci să mai avem o nu știu câta convenție, decizie și că toate astea să se adune una peste alta și până la urmă să fie dificil să explicăm populațiilor noastre de ce e important și interesant, de ce e constructiv pentru că oamenii se simt complet excluși uh, din toate aceste elemente. Uh, trebuie să continuăm să lucrăm cu aceste dificultăți și să uh, ne ocupăm de acest potențial care trebuie să fie drabe. Apoi începește serviciile de durabilitate, dacă legăturile uh, rămân doar unele financiare, atunci nu o să avem prea mult uh, succes. Iar capacitatea polinezienilor în sens larg. Am pus uh, în mod expre două produse far. Esența de vanilie și toate celelalte produse pe care le cunoașteți astăzi toate acestea arată că dinamismul e bine mers în insulele noastre. Uh, această esență vine dintr-o insulă care se numește Taha. Uh, uleiul virgin vine din alta insulă, Bora Bora, pe care o cunoașteți din imagini. Dinamismul economic există, dar ne confruntăm cu dificultăți și o recunoaștem. Însă nu suntem uh, în situația de a aștepta ca cineva să vină și să se ocupe de noi. Nu suntem în această poziție. În ce privește o altă legătură decât cea monetară, avem un trecut colonial complicat de rezolvat și care lasă urme. Avem nevoie să investim în proiectul de dezvoltare cât mai profitabil atât pentru noi cât și pentru noastră. Piața europeană este o piață foarte bună pentru produsele pe care le putem aduce noi. Vanilia este un reper economic extrem de puternic, cu o valoare adăugată extrem de puternică. Deci există posibilitatea ca noi să găsim în Europa, pe vechiul continent, debușee excelente pentru ca această pentru acest schimb să nu fie un schimb într-un singur sens, că Europa să dea și TTPM-urile să aștepte. Trebuie să ne întoarcem la uh, un schimb. Nu vrem ca Europa să fie doar uh, uh, locul unde ne înregistrăm cerele de fonduri. Așadar, există o culoare specială a economiei. Pentru noastră e economia verde. Pentru noi care trăim în ocean e economia albastră. Noi trăim din mare, am crescut pe mare, cântăm marea, ne deplasăm pe mare. Uh, pe mijlo- cu mijloace de neconceput pentru o persoană care trece pe un continent cum este Europa. Să mergi cu barca dintr-un fus orar în altul, cu vaporul dintr-un fus orar în altul Acestea sunt lucruri la care trebuie să ne gândim, uh, la economia albastră cu, și la costurile pe care le are, de exemplu, acum petrolul. Uh, trebuie să ne facem cunoscuți ca să putem să înțelegem că mitul pe care îl reprezintă Pacificul, insulele noastre, adică insule cu plaje albe, cocotieri și cu dansuri frumoase și așa mai departe. Trebuie să valorizăm toate aceste lucruri și uh, rolul meu este de a arăta că suntem capabili să avem o economie, să dezvoltăm o activitate economică și că suntem în măsură ca prin expresia culturală să fim un produs care trece uh, din poziția celui care cere bani în poziția celui care poate să dea bani. Vrem să avem un raport de responsabilitate și sunt aici pentru a vă încerca să vă conving că Există și altă imagine a acestor domtomuri. Nu sunt niște teritorii care așteaptă totul de la ceilalți. Muntele acesta de convenții și de acorduri care există și de decizii pe care le impuneți atolurilor noștri, cred că sunt mai mari decât uh, atolurile noastre, ar putea să le scufunde, să le pună sub nivelul mării dacă le-am uh, aduna pe toate unul peste altul. Așadar, vă rog, haideți să încercăm să schimbăm lucrurile. Avem acest trecut și avem capacitatea de a crește și de a construi pe noi orientări. Și uh, contrar a ceea ce a spus doamna, am îmbătrânit pentru că, uite, trebuie să-mi pun uh, uh ochelari ca să mă uit în ecranul calculatorului ca multe țări, așa cum a fost uh, reamintit, avem o mare biodiversitate și uh, exploatare de către filiale și uh, multinaționale. Știu că timpul presează, o să încerc să vorbesc cât mai repede. Așadar, deci o să îmbunătățim riscurile prin schimburile noastre ca să evităm o devalua, devaluare, devalorizare și să nu să avem investiții constructive. Am făcut aluzie la un produs sau la produse agricole, la acvacultură, la artizanatul din aceste teritorii. Perla, de exemplu, este astăzi un produs foarte căutat. Și ca să mergem și mai repede, Iată, spații complexe, un lucru care este important, izolarea noastră Uh, nu este ceea ce s-ar putea crede un defect sau un handicap, ci este o bogăție. Când vi se spune sunteți pe o insulă, apreciați mai bine uh, bogăția biodiversității, pentru că nu aveți altă posibilitate. Nu puteți să vă duceți la un Carrefour sau alt supermarket să vă faceți uh, cumpărăturile. Deci trebuie să ne bazăm pe cultura și civilizația tradițională. Aceasta este insula, este forța noastră. Dar, pe de altă parte, suntem vulnerabili, avem și vulnerabilități care au fost exprimate de doamna Grez mai devreme. Energia, uh, eforturile de amenajare uh, și întrebarea este dacă Europa va continua să aibă un discurs nou. Sper că da. Dacă nu, nu vom face decât să repetăm ceea ce am spus multă vreme, mai ales în ce privește adaptarea la specificitățile noastre insulare și tropicale. Apoi avem energiile termice ale mării și acest nou proiect ce înseamnă să uh, folosești uh, principiul șocului termic uh, între nivelul de 4 grade al mării și un nivel de 24 de grade și asta duce la crearea de energie termică și vedeți aici alte programe similare. Carburanți care sunt dezvoltați în Pacific Bio, carburanți din alge, transportul, trec foarte repede, deplasările interne, gestiunea apei, care astăzi este foarte amenințată de puternicele filiale multinaționale și ca să ajung la concluzii, vreau să vă mulțumesc și să-mi cer scuze că am depășit cu 3 minute și 29 de secunde timpul.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 reprezintă un foarte mare ONG care se numește uh, Conservation Internațională Europe uh, și care a fost, printre altele, organizatorul pe insula Reunion a primului seminar privind biodiversitatea și schimbările climatice, deci va lua cuvântul să, într-un fel, va reacționa la ceea ce tocmai s-a spus aici. Voilà, bonjour à tous et euh, merci beaucoup. Bună ziua tuturor și le mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a participa la această audiere. O să vă prezint elemente complementare în ceea ce privește mizele ecologice ale teritoriilor de dincolo de mări. Așa cum s-a spus, în 2008 am uh, organizat în Isla Reunion prima conferință care a reunit toate regiunile ultraperiferice și TDPM-urile în ceea ce privește biodiversitatea și schimbările climatice, a fost un eveniment oficial al președinției franceze a UE și acum uh, vreau să vă spun că lucrez la uh, uh, un ONG care se numește Conservation Inter International în Statele Unite, care are un birou legat de Noua Caledonie și uh, recunoaște importanța mondială a mizelor uh, teritoriilor de dincolo de mări uh, europene și tocmai de aceea continui să lucrez pe această temă. O să vă reamintesc mizele. Acestea sunt uh, teritoriile dincolo de mări pe hartă și, cum uh, vedeți, sunt răspândite în toată lumea. Pentru a avea o viziune de ansamblu, dincolo de diferențele de statut, trebuie să includem și regiunile ultraperiferice și uh, aici sunt toate la un loc. Deci este o rețea extraordinară de identitate politică legată de UE răspândită în întreaga lume. Dar dacă adaug punctele fierbințele biodiversității uh, mondiale, vedeți că există o suprapunere extraordinară și că avem o prezență uh, europeană foarte puternică în regiunile cheie pentru biodiversitatea mondială. Deci atunci când vorbim despre relația câștigător-câștigător, Uniunea Europeană poate să contribuie la conservarea biodiversității mondiale și, bineînțeles, în beneficiul populațiilor uh, uh, locale care depind, uh, sunt strâns legate de aceste ecosisteme. Am introdus aici și țările ACP din aceleași regiuni. Vedeți că există un potențial de cooperare regională în aceste puncte fierbinți în materie de biodiversitate între TDPM-uri, regiuni ultraperiferice și țările ACP. Foarte rapid, câteva comentarii legate de regiuni, regiuni specifice. În Caraibe, uh, aici avem în majoritate TDPM-uri și regiuni ultraperiferice și este cel mai bun exemplu mondial de dependința dependența, mă scuzați, a oamenilor de uh, bunăstarea uh, mediului, pentru că uh, Bariera de corali, spre exemplu, este din ce în ce mai uh, degradată, deci uh, există o combinație de factori uh, periculoși și Uniunea Europeană consideră că această miză este una prioritară. La fel se întâmplă și în Pacific, am vorbit deja și această hartă a fost deja prezentată. Polinezia franceză, bineînțeles, este o miză importantă și o să revin asupra ei. Uh, Noua Caledonie este o hartă care arată bogăția Noii Caledonii prin comparație cu Europa continentală. Vedeți că Noua Caledonie are mai multe specii importante decât uh, întreaga Europa la un loc. habitatele naturale sunt deja uh, degradate, pentru că vedeți cum era starea inițială și cum este starea actuală și asta a dus la consecințe concrete în ceea ce privește serviciile ecosistemice, uh, aprovizionarea cu apă potabilă, uh, reglarea climatului și așa mai departe. Deci trebuie să ținem cont de această stare de degradare. Apoi, Oceanul Indian și Occidental, am vorbit deja de Mallorca, care va deveni o regiune ultraperiferică, avem și alte uh, state TDPM aici. Apoi Maiot va deveni o regiune ultraperiferică și este extrem de important ca Parlamentul să urmărească ce se va întâmpla acolo, pentru că trecând de la TDPM la regiunea ultraperiferică, ei vor intra în Uniunea Europeană și nu vor mai fi doar în asociație, vor avea fonduri, vor beneficia de fonduri structurale și care va fi uh, direcția în care vor merge, pentru că este o insulă foarte fragilă, cu o demografie explozivă, uh, are una din cele mai mari densități de populație din lume și mm, ar trebui să vedem cum vor fi utilizate fondurile structurale dacă sunt uh, utilizate pentru tratarea apelor uzate, spre exemplu, ar fi extraordinar, dar trebuie să ne asigurăm de acest lucru. pentru că aceasta este o amenințare puternică în zona. Apoi, în sudul Atlanticului avem insule cu cetățeni europeni care locuiesc acolo și care sunt uh, dependente de resursele naturale și am vorbit despre speciile invadatoare aici. Există un interes științific uh, pentru, considerabil pentru UE, mai ales această mică construcție pe insula Amsterdam. Acesta este punctul de referință mondial pentru măsurarea gazelor cu efect de seră în uh, lume. Deci vedem că această insulă Amsterdam, de care nu se vorbește niciodată, are o importanță științifică globală și asta demonstrează încă o dată că Uniunea Europeană nici măcar n-a început să conștientizeze toate aceste aturi reprezentate de teritorii din punct de vedere științific, pentru că importanța ecologică este considerabilă. Acestea sunt fotografii în uh, interiorul uh, clădirii, sunt fotografii făcute la fața locului în 2006, și putem vedea care sunt evoluțiile climatice la nivel global. Apoi Groenlanda, care este o bucată de teren destul de mare și care va deveni eh, crucială la nivel eh, mondial. Pentru că dacă se topește Groenlanda, atunci Polinezia franceză va avea mari probleme. Câteva cuvinte despre domeniul uh, maritim, zona economică exclusivă de dincolo de mări și de a Uniunii Europene în general. Trebuie să spunem că uh, avem cel mai mare domeniu maritim din lume, vedeți aici uh, Madagascarul, ceea ce înseamnă responsabilitatea gestionării oceanelor pentru uh, deci Franța este pe locul 2, Regatul Unit pe locul 5, dar dacă calculăm la nivelul Uniunii Europene, vedem că aproximativ 20% din oceane sunt gestionate de uh, Uniunea Europeană. Deci ar fi bine să avem o viziune europeană pentru că acest lucru este important pentru dezvoltarea durabilă locală și pentru uh, gestionarea durabilă a oceanelor. 7% din uh, barierele de coral din lume se regăsesc în TDPM-uri. Și viitorul barierelor de coral este crucial pentru că 300 de milioane de uh, oameni depind de aceste bariere pentru uh, propria subsistență. Deci tocmai asta vreau să vă explic că elementele de mediu și elementele de dezvoltare sunt strâns legate Presiunile sunt într-adevăr reale. Aici este un exemplu al insulei Reunion, cu o presiune demografică foarte mare. Aici uh, vedem incendii în Noua Caledonie, distrugerea habitatelor naturale, speciile uh, invadatoare, aceasta e faimoasa plantă de care v-am vorbit, și schimbările climatice, și anume albirea barierei de corali, care este o problemă foarte gravă și care fragilizează apărarea naturală a insulelor. Am spus că o să vorbesc și despre Polinezia, domnule ministru. Vreau să iau Polinezia drept exemplu, pentru că eu consider că legătura între ecosistem și dezvoltarea durabilă este izbitoare în Polinezia și o să vorbesc despre corali. Am vorbit despre activitățile din uh, Polinezia care nu depind de uh, bariera de corali, uh, dar acum uh, o să vă spun și cele care depind de ea. Turismul, acest peisaj magnific pe care îl vedeți aici, cu o mare turcoaz, depinde în mod clar de uh, ecosistemul viu care, reprezentat de bariera de coral și mm, această activitate turistică nu ar putea avea loc fără bariera de coral. Apoi, industria uh, de perle, pentru că perla este una din principalele surse de venit pentru Polinezia, apoi uh, pescuitul în lagună și apoi protecția coastelor. O mare parte din Polinezia este reprezentată de insule plate fără relief puternic și uh, se vede că poți să trăiești liniștit atâta vreme cât bariera de corali uh, este în bună stare de sănătate, dar uh, în secunda în care această protecție nu mai există din cauza schimbărilor climatice, în mod clar uh, Polinezia va trece prin schimbări majore și la nivel, la nivel mondial vorbim despre această problemă, pentru că Polinezia este în avangarda uh, riscurilor, dacă se poate spune așa, uh, pusă de schimbările climatice. Și se pune accentul pe păstrarea barierei de coral, care reprezintă o altă importantă pentru protejarea uh, coastelor. Conferința din 2008 a fost, cum am spus, un eveniment oficial al Uniunii Europene, uh, și am vorbit despre toate acestea, am vorbit despre inițiativa BEST, care a fost votată de uh, Parlament, uh, care are acum un for experimental de 2 ani. Nu știm care va fi viitorul acestei inițiative, dar este esențial ca ea să continue, pentru că acum TDP-urile sunt într-un vid de finanțare în ceea ce privește biodiversitatea. Uh, pentru că fac parte din Uniunea Europeană, nu primesc finanțarea din altă parte, dar nu primesc finanțarea nici din UE. Uh, nu știm dacă fondul BEST va continua și credem că este o aberație, pentru că avem niște teritorii care fac parte din UE, pentru care biodiversitatea este o miză centrală chiar pentru supraviețuirea lor și nu avem finanțare specifică pentru a ne ocupa exclusiv de aceste probleme. E adevărat că BEST a fost un prim pas uh, extrem de important și le mulțumesc celor care au contribuit la lansarea lui, dar trebuie să avem mijloace financiare mai importante puse la dispoziție. Deja mi-am depășit timpul, dar uh, am vorbit despre schimbările climatice uh, și veți vedea această, materiale legate de această conferință sunt disponibile în mai multe limbi și o să vă spun câteva recomandări pentru a concluziona în două minute sau un minut abordarea coerentă a celor două tipuri de statuturi, pentru că trebuie să ne asigurăm că există o coerență aici și în materie de cooperare regională. Apoi am vorbit despre speciile invadatoare Trebuie să ținem cont și de problemele de comerț. Ați vorbit de protocolul de la Nagoya și de punerea lui în aplicare. Uniunea Europeană merge la negocierile ONU și trebuie să țină cont și de specificitățile acestor teritorii, apoi trebuie să ținem cont de climat pentru a acorda o voce Polineziei și celorlalte teritorii afectate, pentru că trebuie să ne asigurăm uh, că ținem cont de importanța acestor mize și apoi uh, o viziune politică care trebuie dezvoltată legată de oceane și apoi rezolvarea acestei probleme de finanțare. Suntem în pline discuții bugetare și cred că deputații trebuie să arunce un ochi aici, iar în ceea ce privește pentru a se asigura că bestul va continua și este important de asemenea să vedem și cum vor evolua teritoriile pe viitor în ceea ce privește dezvoltarea, demografia și uh, mediul pentru a face alegerile potrivite. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Ați înțeles că nu avem suficient timp pentru a ne ocupa de toate aceste probleme. Mie mi-ar plăcea să vorbim despre statutul Maiotei și uh, dezvoltarea, dar nu avem uh, timp pentru întrebări, dar o să adresez eu o întrebare pentru că apoi mai avem un orator, voiam să știu care sunt consecințele testelor nucleare. Consecințe care pot fi dramatice pentru biodiversitate și pentru schimbările climatice pe teritoriile dumneavoastră. Deci 30 de secunde, nu mai mult. La situația de deux... Situația celor doi atoli care au uh, pe care s-a făcut uh, experiențe nucleare, acolo astăzi statul recunoaște riscul dovedit care există uh, cel puțin în partea cea mai expusă a insulei Fongatau și un alt atol care se numește Ture. Și asta i-a făcut pe delegații de stat să Uh, excludă această responsabilitate de stat. Suntem foarte preocupați pentru că astăzi, dacă elementele pe care le avem se confirmă, adică o creștere regulată a măsurătorilor de-a lungul anilor, atunci sigur că va trebui să ne punem anumite întrebări și nu vom avea decât un răspuns serios de dat, știind de exemplu că la Fukushima de fapt că peștii care au fost pescuiți uh, în California, venind de la Fukushima, au avut uh, o, un nivel de radiații foarte mare. Deci preocuparea este foarte mare. Dar uh, e un lucru la care ne gândim tot timpul, chiar dacă nu vorbim de el tot timpul. Mulțumesc. Acum vom aborda cel de-al treilea panel al discuției noastre și o să rog pe domnul de la Terier să ia loc. Și o să vă spun că mă bucur foarte mult să uh, prezidez acest panel. Sper că acum vom înțelege mai bine problematica țărilor uh, și teritoriilor de peste mari. În cadrul acestui panel vom uh, discuta locul pe care îl poate judeca, îl juca uh, acest uh, și mai ales faptul că uh, rolul Uniunii Europene este fundamental și poate merită fi aprofundat. Acum aș vrea să dau cuvântul uh, domnului de la Deire, un expert și un funcționar din Noua Caledonie și un prieten și sunt sigur că ne va putea da elemente de reflexie pertinente în cadrul acestei discuții. Aveți cuvântul, domnule de la Drier. Mulțumesc, domnule deputat, doamnelor și domnilor deputați. Doamnelor și domnilor, mai întâi vreau să mulțumesc sincer lui Moris Monga pentru că mi-a propus să intervin pe acest subiect pe care îl urmăresc cu pasiune de câțiva ani în Noua Caledonie și apoi mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați uh, reținut uh, propunerea mea. Nu am talentul domnului uh, Brian și plus sunt ultimul care trebuie să intervine, deci aș vrea să nu vă adorm prea tare. Câteva remarci preliminare. Mm, poate o să fiu uh, obligat să reabordez unele chestiuni uh, pe care le-am mai discutat, pentru că, uh, sigur, nu putem să evităm integrarea economică și protecția mediului. Asta, după părerea mea, ne va permite un anumit, să ajungem la un anumit consens. Eu vin din Oceania, așa cum a spus Maurice Longa, și o să vă vorbesc despre ce cunosc eu cel mai bine, adică despre această regiune, dar evident mi se pare că uh, ansamblul constatărilor și propunerilor pe care le putem face se aplică tuturor regiunilor uh, de peste mare. Pentru a uh, pregăti această intervenție m-am bazat pe documente despre care deja s-a vorbit. Aici aș vrea să adaug o contribuție interesantă și relativ recentă, adică un aviz al Consiliului Economic, Social și de Mediu francez pe acest subiect și uh, trebuie să spun că proiectul uh, noi decizii de asociere l-am văzut abia de câteva zile, proiect care a fost evacuat, evo, evocat de câteva ori și care conține lucruri interesante. În documentul uh, pe care l-am menționat, termenul nu este cel de inserție regională, ci de integrare regională și acesta termenul pe care îl voi uh, folosi. Și ce m-a uimit este că nicăieri, niciun document oficial nu se definește ceea ce este integrarea socială, ce înseamnă integrarea socială. Uh, M-am lansat într-o aventură a definirii acestea, dar totuși haideți să rămânem la ceea ce se spune în acordul de la Cotonou, care uh, se referă la țările ACP, după cum știm cu toții, dar cred că s-ar putea aplica și TTPM-urilor. Deci, definiția din acordul uh, Cotonou este următoarea. Integrarea regională este uh, un proces de eliminare a obstacolelor fizice, politice, economice și mai departe între vecini și a, pentru a colabora în gestiunea resurselor împărtășite și a bunurilor comune regionale. Deci asta este esențial. Deci e vorba de o concepție mai largă a integrării regionale decât cea care este acum reținută în cadrul acordurilor de parteneriat economic, care reduce integrarea, reduc integrarea la, doar la uh, aspectul uh, liberului schimb, ceea ce mi se pare foarte reducționist. Uh, prin acordul de, de la Cotonou, definiția permite să se ia în considerare aspecte care rămân esențiale cu această noțiune a binelui comun regional, unde figurează evident biodiversitatea și, am spus și o repet, bogăția ecologică extraordinară. Așadar, trei părți. Vreau mai întâi să vorbesc despre aturile TTPM-ului și apoi foarte rapid bilanțul integrării regionale și apoi voi încheia cu ceea ce mi se pare cel mai important, evident, modalitățile practice de a uh, implementa integrarea regională. Uh, după cum știți, TTPM-urile au foarte multe aturi, pot fi aceste faimoase avamposturi ale Uniunii Europene în regiunile respective. Uh, cum spunea profesorul Jacques, Jacques Ziller, apropo de Uniunea Europeană și TTPM-uri, ele au un picior înăuntru, un picior afară. Fac parte dintr-un uh, stat membru, dar nu sunt integrate în Uniunea Europeană. Și din punct de vedere al apartenenței lor am văzut că toți resortistanții acestor TTPM-uri sunt în principiu cetățeni europeni și asta Vreau să vorbesc despre privilegiul Noii Caledonii, pentru că noi avem trei cetățenii acolo, cea franceză, cea europeană și cetățenia caledoniană. Cred că e un record mondial. Uh, pentru că sunt peste tot în lume, împărțite peste tot în lume, pe, TTPM-urile pot apăra în fața unor terțe țări valorile pe care este bazată Uniunea Europeană, precum și principiile constituționale comune, aș vrea să vorbesc aici despre respectul demnității umane, al libertății, al democrației, al statului de drept și a respectului drepturilor fundamentale. În ce privește dezvoltarea economică, TTPM-urile au anumite specificități care pot fi aturi și care trebuie să devină aturi. Mă gândesc la mm, tinerețea populației, la bogățiile culturale, avem în general în TTPM-uri identități culturale foarte puternice și ăsta este un atu. Poluri de excelență recunoscute, uh, spitale, universități, institute de cercetare, infrastructură, etc. Într-un alt domeniu, revin la acest uh, atu care este un punct comun este o bogăție ecologică extraordinară comparat cu cea Europei continentale. Noua Caledonia avem peste 2000 de plante endemice și peste 1600 de specii de pește. Dar aici revin și la zonele imense maritime de care dispun TTPM-urile și dacă Iau exemplu celor patru TTPM-uri din Pacific, Noua Caledonie, Polinezia franceză, Walezie, Futuna și Pitcairn, deși acestea nu reprezintă decât 6% din populația celor 22 de țări și teritorii din regiune, acestea acoperă 30% din zona economică exclusivă. În ce privește uh, biodiversitatea, uh, TTPM-urile sunt uh, adevărate laboratoare naturale în care se uh, poate urmări schimbarea climatică. Prezervarea, păstrarea acestui patrimoniu cultural și natural unic este o obligație colectivă și exploatarea sa durabilă este un atu economic. În ciuda acestor aturi incontestabile, bilanțul integrării regionale al PTOM-urilor rămâne extrem de limitat și chiar foarte dezamăgitor. Aceasta este analiza pe care o face Comisia în Cartea Verde din 2008 și de asemenea, de, da, de asemenea este frapant și revelator că niciunul dintre documentele disponibile nu se găsește un bilanț detaliat al acestei integrări și acestei cooperări regionale, nu se, găsește, nu se găsesc nici măcar exemple semnificative de realizări concrete în acest domeniu. În realitate, aș spune că uh, realizarea integrării regionale a TTPM-urilor rămâne încă a fi făcută. În schimb, ce am putut constata atunci când am analizat cifrele de comerțului exterior și mai ales în cazul TTPM-urilor franceze, este că schimburile comerciale cu țările uh, vecine sunt minoritare din cauza diferențelor în nivelul de dezvoltare și de viață și contrar legăturile economice cu metropolele, cu Uniunea Europeană în general, sunt cele care rămân dominante. Metropola este în mod sistematic partenerul privilegiat pentru schimburi și apoi celelalte state europene și se poate spune că nivelul de interdependență economică între uh, între TTPM-uri și celelalte țări e destul de slab. De exemplu, comerțul TTP-urilor franceze cu țările ACP din regiune reprezintă abia 0,5% din importuri și 2,2% din exporturi, în timp ce Franța exportă 33% și Uniunea Europeană în general uh, uh, încă 15%. Începește TTP-urile olandeze, principalul partener comercial uh, e Statele Unite, apoi Singapore, iar pentru cele britanice, clar, Statele Unite sunt principalul partener eh, economic. Una dintre explicații, evident, este regimul comercial care a fost eh, evocat eh, în timpul acestei audieri. Ce vreau să spun este că întărirea schimburilor economice între TTPM-uri și vecinilor, chiar dacă trebuie să urmeze un obiectiv de termen lung, nu poate să fie obiectivul integrării regionale. Asta ar însemna să o luăm pe un drum greșit uh, dacă am face din asta axa prioritară. Am văzut și aici intru în a treia parte a prezentării. Există un consens pentru a transforma TTPM-urile în avamposturi, vitrine ale Uniunii Europene dar aș spune că astea sunt niște, ca niște incantații pe care tot le repetăm, dar trebuie să trecem la acțiuni concrete. Și pentru asta trebuie să pornim de la uh, realități economice, de la slăbiciuni și de la aturi pe care le-am examinat. În ce privește integrarea regională, tocmai am spus că este iluzoriu să dorești să dezvolți pe termen scurt aceste lucruri într-o, într manieră semnificativă. Trebuie folosite instrumentele și programele europene pentru a îmbunătăți dezechilibrele acestor schimbări. Și aici e vorba de comunicare, infrastructuri portoare, aeriene, telecomunicații și în special dezvoltarea cablurilor submarine. Este frapant când trăiești în sudul Pacificului să constați că e mai ușor să mergi în Europa, deci la 18.000 de kilometri distanță, decât să te duci, de exemplu, să participi la o reuniune într-o țară din regiunea ta, într-o țară vecină. Dar, revin, prioritatea trebuie dată incontestabil promovării, gestiunii și păstrării bunurilor publice și comune regionale. Vreau evident să vorbesc de biodiversitate, de climă de gestiunea deșeurilor, de energiile uh, regenerabile, de protejarea recifelor de coral și de gestiunea catastrofelor naturale. De asemenea, de altfel, acestea sunt teme, și mă bucur asta, pe care și Comisia le propune în noul său proiect și din care vrea să facă priorități. Asta s-ar putea traduce în uh, crearea unor centre de excelență și de expertiză în uh, TTPM-uri pentru a întări cooperarea în domeniul cercetării și conservării. În materie de pescuit, am văzut asta cu prietenii noștri polinezieni, am văzut importanța acestui sector și a uh, punerii la comun a mijloacelor de supraveghere uh, maritime, dar și a celor militare. Asta mi se pare uh, extrem de important și concret ce face uh, Noua Caledonie cu vecinii săi din țările ACP, asigurăm uh, supravegherea zonei noastre maritime. În ce privește securitatea civilă, în această uh, regiune, știți că aici în fiecare an sunt uh, uh, cicloane, furtuni tropicale și frecvența acestora a tot crescut. Și în această regiune vă reamintesc că uh, se manifestă cele mai mari schimbări climatice și îmbunătățirea platforme de cooperare regională ar fi foarte utilă și uh, pentru asta putem să ne gândim la îmbunătățirea platformei pentru gestionarea riscurilor de catastrofe. Este interesant pentru că aceasta este uh, susținută de comunitatea pacifică și, pentru, și de alte organizații. Trec uh, peste unele chestiuni pentru că am minutele numărate. Putem cita de asemenea operațiunea Rescue Restoration of uh, Systems Against uh, Climate Change, deci o operațiune de luptă împotriva schimbărilor climatice uh, și a efectelor acestora, care asociază patru țări și două state ACP și două PTN-uri, Noua Caledonie și Polinezia franceză. În același spirit, și anume de a nu rămâne la generalități și la uh, declarații de principiu, vreau să vă prezint foarte rapid un proiect de cooperare regională care a zice că este pilotat de prietenii noștri polinezieni. Este un uh, acord privind uh, gestiunea uh, resurselor Pacificului. Este un proiect care va fi finanțat cu 12 milioane de euro și care asociază patru TTPM-uri, Noua Caledonie, Polinezia franceză, Luise Fortuna și Pitcairn, și care, din nou, este exemplar pentru că asociază aceste țări, dar și Comisia Pacificului, care este o instituție regională, și Uniunea Europeană. Acest proces vizează să îmbunătățească gestiunea zonelor insulare și litorale și utilizarea sustenabilă a resurselor uh, din zonă. S-ar părea așadar că este esențial ca în viitoarea decizie de asociere să există o veritabilă strategie care acum nu există de integrare regională și pentru asta trebuie ca programele teritoriale ca și cele regionale să devină instrumente ale acestei strategii și în acest spirit vă atrag atenția asupra propunerii Consiliului Economic, Social și de Mediu francez de a crea un fond oglindă, așa numit. Asta ar însemna să punem la dispoziția unor terțe state o sumă echivalentă cele alocate cooperării regionale pentru ca aceste țări, adică statele terțe, să poată finanța proiecte comune cu uh, TTPN-urile și cu alte țări. Și asta ar fi una dintre orientările propuse de Comisie în ce privește finanțarea regională. Ajung la concluzii. Așadar, am văzut TTPM-urile împărtășesc valorile și principiile fundamentale pe care se bazează Uniunea Europeană. Este așadar uh, acesta este nivelul la care trebuie să se bazeze o politică de mai bună vecinătate bazată pe dezvoltarea umană și dezvoltarea durabilă, ca și pentru că nu e vorba doar de mijloace financiare, mai întâi de toate e vorba de valori și de norme, deci trebuie promovate valorile și normele Uniunii Europene în restul lumii. S-a spus, dar o repet, interesul uh, acestor TTPM-uri trebuie luat în considerare în toate discuțiile bilaterale, multilaterale cu țările terțe și ar trebui să fie strâns asociat uh, acestor discuții. Am vorbit de integrarea TTPM-urilor în delegațiile europene, deci de ce să nu ne imaginăm uh, că poate să delegăm competențe pentru ca reprezentanții TTPM-urilor să fie negociatori în numele Uniunii Europene. Și a spune, pentru a încheia, că viitoarea decizie de asociere trebuie să fie ocazia creierii bazei unei veritabile strategii de integrare regională cu două noțiuni la care țin parteneriatul și co-responsabilitatea. între TTPM-uri și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule de la Adrier, pentru intervenția dumneavoastră. Din păcate, nu avem mai mult timp la dispoziție pentru a pune și întrebări. Deci, îi dau cuvântul doamnei Grez pentru a trage concluzii. Da, din păcate am depășit timpul regulamentar. Eu le mulțumesc tuturor celor care au intervenit și care au venit aici să ne asculte. Deplâng faptul că n-am fost mai mulți, dar cred că acest schimb, a fost, acest schimb de opinie a fost unul util și ne va permite, oricum, tuturor celor care lucrăm pe marginea acestor uh, subiecte să ținem cont mai bine de toate dimensiunile care au fost uh, menționate aici. Vă mulțumesc încă o dată. C'est frustrant, oui. Ah oui, c'est Moi, j'étais ravie que vous parliez des réfugiés climatiques. Là, c'est Voilà.